avea loc mâine, miercuri, 16 iunie, de la 9 la 13.30 și de la 15 la 19 și apoi de la 21 la 24. Ordinea de zi s-a publicat și este disponibilă și pe pagina de internet a Parlamentului European. Vă mulțumesc pentru răbdare și pentru atenție. Ședința se suspendă.